acum uh, subiectul pe tema Siriei uh, cu privire la situația din anumite comunități vulnerabile de acolo. Uh, vor lua cuvântul mai întâi autorii rezoluției și are cuvântul domnul Bielan două minute. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wciąż nie widać poprawy sytuacji w Syrii. Mulțumesc, domnule președinte. Conflictele din Siria au dus la moartea a mii de oameni, iar noi am uh, observat modul în care autoritățile au folosit uh, arme chimice uh, care au fost folosite împotriva populației proprii. Ar trebui să solicităm în continuare îndepărtarea lui Bashar Assad, pentru că se constată în continuare foarte multe cazuri de persecutare a creștinilor în Siria. Jihadiștii sunt finanțați de uh, diferite ONG-uri și aceștia și-au atins obiectivul și anume o depopularizare aproape perfectă uh, a comunităților creștine din jurul orașului Homs și din alte regiuni. Uh, au loc foarte multe de acte de agresiune împotriva creștinilor, iar astfel de infracțiuni nu trebuie să rămână nenumite trebuie să se apeleze la ajutor astfel încât să se pună un capăt acestor vărsări de sânge. Europenii ar trebui să acționeze în această zonă. Orientul Mijlociu nu este departe de Uniunea Europeană, iar partenerii noștri, țările parteneri precum Turcia, sunt uh, aliații noștri și uh, deja au preluat uh, un număr important de refugiați sirieni. Fac apel la dumneavoastră pentru a acționa acum, astfel încât să oprim astfel de acte de discriminare și pentru a opri acest conflict. Îmi pare rău că părintele Van de Lucht a fost omorât. El a dat dovadă de solidaritate față de populația din Homs și a rămas în oraș iar cei care au uh, făcut această crimă ar trebui să fie judecați. Mulțumesc, domnule Bielan. Urmează pentru două minute și jumătate domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Părintele Franz van der Lucht nu mai este în viață, nu mai Uh, este alături de vieții supraviețuitori din Homs și comunitatea creștină din ce în ce mai mică din, din Homs uh, nu, nu mai beneficiază de prezența lui. El a fost uh, asasinat în ciuda unei vieți exemplare și este o pierdere enormă pentru viitorul Siriei, dar al, și al nostru, pentru că părintele Van der Lucht era un spirit creștin independent și cred că putem învăța foarte mult din analiza situației pe care a făcut-o. El a înțeles uh, amenințarea pe care o presupune acest salafist satanic și cred că europenii sunt parțial responsabili de ce se întâmplă acolo și acel lucru ar trebui să fie menționat în rezoluție. S-a mai lăsat ceva la o parte. Rezoluția nu face dreptate Uh, evenimentelor care s-au produs în timpul atacurilor jihadiste asupra orașului Kasab din nord-est de luna trecută. Nu se spune nimic despre implicarea turcilor în uh, atacurile de acolo asupra populației creștine armene. Cei care au supraviețuit uh, genocidului din 1917 acum trebuie să fugă din nou Uh, cred că ar trebui să avem o investigație internațională legată de rolul uh, Turciei în atacul cumplit asupra Chesabului și cred că Uniunea Europeană ar trebui să uh, joace un rol important aici, pentru că Turcia este până la urmă un candidat, stat candidat la Uniunea Europeană, dar uneori am senzația că există un tabu în Europa în a vorbi despre politica dezastruoasă în care din Orientul Mijlociu. Belder, es folgt für eine Minute Herr Kollege Mulțumesc, domnule Belder. Urmează pentru un minut, domnul Poselt. Domnule președinte, uh, ne gândim uh, și comemorăm acum uh, pe martirul care a căzut pentru drepturile omului, pe părintele Van der Lucht, dar de asemenea ne amintim de toate crimele care au avut loc. Trebuie să ne gândim că există câteva aspecte importante. Pe de o parte vorbim de regim, regimul Assad, pe de altă parte despre părți ale opoziției care, de fapt, reprezintă și doresc să, dor să înființeze un uh, pseudostat uh, fanatic. E bine, uh, în acest sat, stat există și foarte multe minorități religioase, printre care și comunitatea creștină. Iar noi, ca europeni, trebuie să ne implicăm, să încercăm să moderăm dialogul și să diferențiem între acele uh, părți ale opoziției cărora le pasă cu adevărat de libertate și celelalte care uh, abuzează de libertate și doresc de fapt să înființeze o nouă tiranie. Trebuie să lucrăm cu regimul care uh, dorește să uh, se implice pentru o tranziție reală și democratică. De aceea profit de ocazie pentru a-i mulțumi doamnei de Kaiser, care s-a implicat uh, extraordinar în ceea ce privește drepturile fundamentale în Siria și care a ajutat și la punerea pe picioare a acestei rezoluții. Mulțumesc, domnule Postelt. Urmează pentru Trei minute și jumătate, doamna de Kaiser. President. Mulțumesc, domnule președinte. Este a patra oară când votăm o rezoluție despre Siria în ultimul an, având în vedere eșecul Geneva 2 și uh, fragmentarea uh, opoziției. Uh, și creșterea terorismului, este puțin probabil ca încă o rezoluție să schimbe uh, ceva uh, în uh, situația pe care o trăiește populația siriană. Și totuși ne dorim această rezoluție, pentru că nu e nimic mai rău decât să păstrăm tăcerea asupra acestor atrocități. Am vrut uh, să comemorăm uh, moartea uh, numeroșilor bărbați și femei a căror libertate a fost îngrădită. Mă gândesc la personalitatea lui Tune, care este un activist al drepturilor omului din Siria și care a refuzat să-și părățească țara și care a fost um, răpită împreună cu soțul său și cu apropiații săi. Mă mai gândesc și la um, alte cazuri uh, ale unor persoane pe care le-am cunoscut în Siria. Este vorba despre o persoană care s-a întors în Siria în pofida riscurilor. Mă gândesc și la părintele Van der Lucht, care a ales să rămână alături de uh, creștinii și musulmanii din Homs fără nicio distinție și a uh, murit alături de ei. În spatele lor se ascund foarte mulți uh, oameni excepționali care și-au dat viața pentru ca speranța lor de democrație, de uh, libertate să nu fie uh, trădat și pentru că au vrut să împărtășească suferința și decesele în rândul populației locale. Dar din 2011 au apărut două fenomene. Primul este legat de conflictele și de persecuțiile care afectează astăzi minoritățile etnice și religioase acestea sunt atâțate de regim și de influențele externe care um, au o influență. Uh, dacă am uh, nu trebuie să negăm uh, resentimentul religios și această um, febră de um, asasinate. Anul trecut am fost în Siria și m-am întâlnit uh, cu familiile victimelor. Am uh, ascultat mărturiile lor cu privire la atacuri uh, și la actele de violență. Homs este un oraș creștin um, simbolic. Același lucru este valabil și pentru Chesab, un oraș strategic este un oraș creștin înainte de toate. A dou- al doilea fenomen uh, este prezența grupurilor teroriste bine organizate și bine finanțate de uh, jihadiști criminali care asasinează în numele islamului. Minoritățile sunt uh, prinse într-o Uh, menghină între un regim uh, care nu doar că nu le protejează, ci le persecută și regimul jihadist cu care opoziția a derulat adesea uh, uneori operațiuni comune și pe care le-au combătut cu riscul vieții. Aceste rețele teroriste profită de haosul creat de război pentru a se instala durabil, iar acestea sunt o amenințare pentru întreaga regiune și pentru Europa iar uh, finanțarea lor uh, este îndoielnică. Toate minoritățile suferă din cauza războiului Um, atât uh, ca ținte religioase sau etnice. De aceea este de datoria noastră și de datoria guvernului uh, sirian și, al, și a întregii comunități internaționale să le protejeze. Domnule președinte, dați-mi voie să le mulțumesc uh, colegilor mei în această joi după amiază pentru că împărtășesc alături de mine aceste momente din această sesiune. Pentru că aceasta ne permite să creăm o, o punte între grupurile politice. Și domnule Postel, vă mulțumesc mulțumesc că am participat împreună la acest proces. Mulțumesc, doamnă de Kaiser. Urmează pentru două minute doamna Șacă. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. E greu de crezut că încheiem acest mandat cu o discuție și o rezoluție despre Siria. Avem nevoie de mult mai mult contrastul între ororile care se produc acolo și lipsa de membri la această dezbatere, la fiecare rezoluție uh, de drepturile omului, ar trebui să ne trezească pe toți și să ne uh, facă să înțelegem că Uniunea poate face și trebuie să facă mult mai mult pentru a pro- proteja drepturile omului. De fapt, majoritatea europenilor vor ca Uniunea Europeană, în primul rând, să protejeze drepturile omului cu mai bine de 150.000 de morți, 6 milioane jumătate de uh, refugiați uh, interni și două, alte 2 milioane jumătate în țările vecine Siriei și fără nicio perspectivă de încheiere a acestui război oribil, ce ne mai trebuie ca să fim convinși? Astăzi ne concentrăm pe minorități și poziția lor vulnerabilă, în mod special. Minorități etnice și religioase, dar femei, și femei și copii care suferă disproporționat în cadrul populației civile, uh, care este din ce în ce mai uh, prinsă între uh, jihadiști extremiști și un regim criminal. Am uh, omagiat pe uh, părintele olandez Franz van der Lucht, care a fost ucis pe 7 aprilie la Homs. Apărătorii drepturilor omului, intelectuale, jurnaliștii, activiștii uh, societății civile continuă să fie victimele acestei crize oribile și la fel este și câștigătorul uh, premiului Saharov din 2011, uh, Zahar Raitunev, care a fost, a fost uh, răpită împreună cu soțul ei și cu alți doi activiști acum mai bine de patru luni și cerem eliberarea ei. Regimul Assad a folosit polarizarea sectară ca o strategie de supraviețuire. Deci trebuie să avem grijă să nu uh, subliniem și mai mult aceste diferențe și să punem o minoritate contra altea, să fim uniți și să spunem că drepturile minorităților sunt toate legate de respectarea celorlalte drepturi fundamentale și libertăți, cum ar fi dreptul la libertate, securitate, egalitate și libertatea de expresie. O pace negociată va cere de, din partea tuturor actorilor implicați uh, mai multă bunăvoință, inclusiv Iran, Rusia și Statele Unite și trebuie să ducă la o societate în care toți sirienii trebuie să trăiască liber, dar cât mai e până acolo. Mulțumesc, doamnă Șache. Urmează pentru două minute doamna Sousa. Obrigada, Presidente. Na realidade, eh, já várias resoluções foram aqui. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, au fost adoptate foarte multe rezoluții în ultimul an cu privire la Siria și atunci când vorbim despre comunitățile cele mai vulnerabile, acest lucru nu înseamnă că încercăm să excludem ceilalți cetățeni ai Siriei uh, din uh, considerațiile noastre, pentru că toți sunt expuși pericole, pericolelor. Există o nevoie mare de asistență pe care ar fi cazul să oferim sirienilor. 3 milioane deja sunt în afara țării, în țări învecinate și Europa trebuie să acționeze, mai ales uh, Uniunea Europeană. Sunt îngrijorat de populația kurdă și de cea palestiniană din Siria, dar și cealaltă grupări uh, merită ajutor. Cred că aceste două grupuri sunt uh, foarte vulnerabile și ar trebui să fim conștienți de acest lucru. Populația kurdă locuiește la granița iraco-turcă-siriană și au nevoie urgentă de ajutoare umanitare. Situația lor le este una specială. De asemenea, trebuie să apelăm la guvernul sirian pentru a respecta toate minoritățile din țară. În ceea ce privește uh, minoritatea palestiniană, jumătate de milion de palestinieni erau refugiați în Siria și acum au fost nevoiți să plece din Siria și să se îndrepte către țările învecinate. Mulți dintre aceștia uh, au ajuns în Liban, iar mulți de, în Liban au ajuns uh, și mulți cetățeni sirieni, nu numai uh, minoritarii palestinieni. Este absolut necesar ca europenii să ofere ajutor umanitar. S-a oferit deja, însă acesta nu a ajuns uh, la destinație și asta din cauza lipsei de voință politică. Dar și din alte motive și anume că au existat anumite conveniențe politice la fața locului de exemplu, uh, tabăra Amuk de uh, refugiați palestinieni uh, din Siria, ei bine, acolo există un grup de refugiați care s-au închis în tabără. Pe de o parte, guvernul acționează, pe de altă parte și opoziția este implicată. Mulțumesc. Urmează doamna Flotre două minute. Oui, merci. Il n'y a plus... Mulțumesc Așa cum uh, s-a spus, uh, în Siria uh, nu mai există nicio comunitate care să nu fie vulnerabilă de când Assad și regimul său au hotărât să contracareze aspirațiile democratice legitime ale poporului său. Deci toate grupurile, toată populația sunt amenințate. Este o spirală de violență de necrezut. 6 milioane și jumătate de persoane deplasate intern și 2 2 milioane la nivel internațional. Aceasta este o dovadă a, a abordării lui Assad este vorba despre uh, atacuri la adresa școlilor și altor instituții. S-au utilizat arme chimice, iar în prezent uh, se utilizează atacuri uh, cu, cu bombe, cu dinamită. Uh, și asta pentru a provoca răniri uh, îngrozitoare uh, ale populației din Halep. și există dovezi internaționale că se folosește în mod sistematic tortura ca armă de război și ca mijloc de reprimare. Regimul Assad este o mașină de ucis, iar această sălbăticie a acestui război amenință toate comunitățile la fel uh, cum sunt amenințate de uh, proliferarea grupurilor de miliție, paramilitare, sectare și așa mai departe. Nici nu avem suficiente cuvinte pentru a descrie această realitate. Toate comunitățile, uh, palestinienii, arameni, armenienii, asirienii, circazienii, curzii, turcmenii, musulmanii, creștinii și druzii, toate aceste protégées que dans une Syrie libre comunități nu vor fi protejate decât într-o într-o Sirie liberă care uh, apără drepturile fundamentale ale oamenilor. Ce poate să facă Europa astăzi decât să susțină susțină cu toate forțele opoziția democratică, în pofida slăbiciunii sale. Opoziție democratică care uh, astăzi face toate eforturile pentru a menține serviciile de bază. Mulțumesc, domnule Flotr. Urmează acum oratorii în numele uh, grupurilor politice. Urmează doamna Esaia. Viime aikana Euroopan huomio on kiinnittynyt... În ultima vreme, atenția Europei s-a îndreptat către Ucraina, însă este bine că în această dezbatere ne amintim și de criza din Siria. Astăzi, joi, mulți creștini din toate părțile lumii se reunesc uh, în biserici. Din păcate, însă, uh, în Siria, în Liban, în Homs, creștinii sunt în continuare persecutați și trăiesc în suferință. Așa cum au spus și colegii înainte, Aici este vorba despre toate minoritățile, toate au nevoie de ajutor. Human Rights Watch uh, s-a aplicat asupra nevoilor acestora și a analizat în ce măsură guvernul sirian uh, împiedică ajungerea ajutoarelor la aceștia. În apropierea Turciei, la Salam, uh, există aproape un milion de oameni care au trebuit să părăsească regiunea, iar Siria a împiedicat uh, ajungerea ajutoarelor la aceștia pentru că um, au considerat că trebuie să controleze astfel lucrurile. Președintele, mulțumesc doamna Esaia, urmează pentru un minut domnul Repo. Arvoisa puhemies, Syyriassa jatkuva väkivaltainen konflikti on. domnule președinte. Acest conflict care continuă și acum a dus la o uh, catastrofă umanitară în Siria. O astfel de catastrofă nu a mai trăit uh, până una alta în timpurile recente. Uh, în Siria există foarte multe comunități religioase și etnice. Periclitate sunt mai ales multele grupări religioase din Siria. Siria a fost s-a format uh, prin diversitate și a devenit un tot în care sunt întrupate comunități religioase și etnice. Aceasta este o bogăție religioasă și ar trebui să fie protejată de toată lumea. Conducătorii politici și religioși au uh, răspunderea de a elimina și a combate terorismul și extremismul și de a promova toleranța. Uniunea Europeană trebuie să arate că modul în care se acționează trebuie să fie unul care se bazează pe valori. Cuvintele frumoase, fără fapte, nu au nicio valoare. Trebuie să dăm un răspuns și la criza refugiaților, pentru că situațiile de urgență pentru oameni trebuie să primească un răspuns. Mulțumesc, domnule Repo. Urmează doamna Bilbao Barandica. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. 250.000 de victime, milioane de oameni uh, refugiați, refugiați interni și externe, minoritățile externe, religioase și etnice amenințate, sute de mii de uh, refugiați palestinieni, un număr enorm de copii suferă, femeile și copiile sunt victimele violenței uh, sexuale, milioane de copii abandonați pe străzi și milioane de, de copii care nu merg la școală, răpiri, crime, asta se întâmplă acum în, în Siria. Între timp există mă, măsuri paliative care sunt luate și de guvernul sirian și de grupurile extremiste. Trebuie să ne asigurăm că acestea respectă legislația internațională și că există un proces uh, politic uh, care să ofere protecție tuturor grupurilor uh, Trebuie să intervenim, trebuie să investim în politicile alimentare și de ajutor umanitar pentru a opri aceste catastrofe. Uh, calea este dialog și pluralitate. Acesta este antidotul și cele mai uh, bune arme împotriva ta. Mai există și o altă problemă. Uh, dispariția unui tânăr basc intervenție în limba bască. Mulțumesc, doamna Bilbao Barandica. Urmează domnul Clute. Ich finde es wichtig und richtig, dass Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare foarte important și corect că analizăm acum în mod diferențiat situația din Siria, iar contribuțiile antevorbătorilor au arătat că este vorba despre uh, diferențieri, dar și despre puncte comune. De multe ori, uh, situația a escaladat în mod dramatic, însă doresc să atrag atenția că există anumite puncte uh, cu privire la care există speranță zonele kurde din nordul Siriei au reușit uh, să uh, mai oprească puțin uh, violența și să creeze cadrul unei structuri de bază democratice. Peste un milion de sirieni din aceste colonii kurde au, s-au refugiat în zonele respective. Din păcate, anumite zone nu uh, sunt, sunt excluse de la uh, ajutoarele umanitare. Vorbim despre zone care sunt la granița cu Turcia. Turcia, candidat la Uniunea Europeană, e bine, uh, trebuie să uh, apelăm la Turcia din această postură pentru a-și deschide granițele și pentru a permite uh, tranzitul ajutoarelor către regiunile afectate. Uh, doresc să fac acest apel și cu acest apel uh, doresc să uh, mă adresez guvernului turc. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Clute. Urmează acum pentru un minut uh, domnul Griffin. President, the plight... Mulțumesc! Problema refugiaților și minorităților din Siria este îngrozitoare, dar de cine au fugit? Eu m-am dus în Siria de două ori vara trecută și am scris o scrisoare care se referea la campanii uh, de bombardamente care au ucis uh, foarte multe victime nevinovate. M-am întâlnit cu refugiați uh, creștini și musulmani și vă pot spune că mulți au fost forțați să fugă de acasă din cauza teroriștilor jihadiști pe care UE i-a ajutat foarte mult. Dacă vă pasă de oamenii din Siria, ar trebui să insistați ca CIA să armeze uh, jihadiștii teroriști. Uh, și um, să condamnăm uh, Arabia Saudită și Qatarul pentru că au finanțat activități um, teroriste în Siria, de unde au trebuit să fugă foarte multe minorități religioase. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Griffin. Urmează domnul Stasni, un minut. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin cu putere această rezoluție și toate eforturile comunității internaționale de a găsi o soluție urgent la situația îngrozitoare din Siria. Ambele părți din acest conflict au comis crime. Milioane de oameni nevinovați au fost victimizați. Cu 12.000 de refugiați în fiecare săptămână și deja 2,6 refugiați externi și 6,6 refugiați interni, această criză umanitară se Uh, apropie de cele mai grave dezastre din vremurile moderne. Toată lumea este o țintă, inclusiv cei inovați și indivizii mai vulnerabili și religiile, uh, minoritățile religioase și etnice, cum ar fi creștinii. Pentru a rezolva situația, trebuie să existe o soluție siriană, politică și democratică, cu o susținere puternică a comunității internaționale. Desigur, uh, Justiția trebuie să-i prindă pe toți cei răspunzători de acest conflict teribil. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează doamna Senisin. Panie przewodniczący, zdecydowanie potępiamy naruszenia międzynarodowych. Mulțumesc. Condamnăm uh, încălcarea legislației în domeniul dreptului internațional, violențele din Siria, violențele îndreptate împotriva minorităților etnice și religioase. Este o situație foarte complexă și din acest motiv trebuie găsită o soluție care presupune angajamentul tuturor. De asemenea, trebuie să se garanteze drepturi egale tuturor cetățenilor, independent de religia acestora. Rolul femeii ar trebui de asemenea subliniat. Politica față de Siria trebuie să fie una stringentă, toleranță zero în ceea ce privește violența împotriva femeilor, a copiilor, exploatării sexuale, iar noi ar trebui să continuăm să oferim ajutor umanitar. De asemenea, aș dori să menționez încă o dată faptul că ar trebui să transmitem cazul către uh, Curtea Internațională Penală. Mulțumesc, doamne Senisin. Trecem acum la Catch the Eye. Și aici am uh, înscris mai mulți oratori decât avem timp la dispoziție. Dau cuvântul mai întâi domnului Cip wszystkie wysiłki dotychczasowe w sprawie złagodzenia. Toate eforturile întreprinse până acum au avut ca scop atenuarea crizei din Siria, însă toate aceste eforturi au fost în zadar. Aproape jumătate din populația Siriei uh, este alcătuită din refugiați interni. Toate uh, acestea sunt o deviere de la democrație, iar minoritățile sunt persecutate cel mai mult și îndeosebi creștinii. Trebuie să facem un apel la comunitatea internațională să protejeze aceste Uh, categorii de populație, pentru că dacă așteptăm uh, până când se va opri conflictul, atunci nu vom mai avea ce minorități să protejăm. De exemplu, minoritățile uh, aramene. Este Arameice. Acolo Uh, sunt uh, aproximativ uh, sunt câteva mii de persoane care vorbesc această limbă și trebuie să-i ajutăm. Mulțumesc, urmează domnul Segedi domnule președinte stimați deputați sunt uh, foarte trist referitor la modul în care Uniunea Europeană tratează situația din Siria. Uniunea Europeană nu este fidelă propriilor principii. Știm foarte bine că Uniunea Europeană nu este doar o reprezentare a statelor membre, nu așa s-a format, ci este o o instituție de protecție a drepturilor fundamentale. Știu că această funcție, știu că situația este uh, dramatică în Siria. Acolo există peste 10.000 de persoane care și-au pierdut viața, multe conflicte, Hezbollah, uh, organizații teroriste, uh, care uh, acționează, iar pacea este periclitată în Orientul Mijlociu. Comunitățile etnice și religioase sunt cele în pericol. De aceea îmi doresc ca Uniunea Europeană să facă eforturi mai mari pe această direcție. Mi-aș dori ca Uniunea Europeană să se implice mai mult pentru protejarea și respectarea drepturilor omului eu nu voi mai fi membru al acestui Parlament, însă doresc să vă rog să fiți mai clari în ceea ce privește protecția drepturilor omului pe viitor. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Seghedi. În încheierea procedurii Catch the Eye are cuvântul domnul Sonic. Pe toți ceilalți îi rog să dea dovadă de înțelegere. Nu le mai pot da cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ultimele luni vedem uh, din ce în ce mai mulți extremiști islamiști atac, care atacă minoritățile religioase din Siria. Există de asemenea acte de violență uh, bazate pe, bazate pe discriminare de gen împotriva femeilor și copiilor, dar și persecuția jurnaliștilor și uh, persoanelor uh, de altă credință fac apel la autoritățile siriene să protejeze toate aceste victime. De asemenea, aș vrea să constat faptul că conflictul e escaladat și un număr din ce în ce mai mare de victime spun că nu mai e vorba de un război politic, ci are dimensiunea etnică și religioasă, care duce la și mai multă suferință pentru mulți oameni nevinovați. Mulțumesc, domnule Sonic. Procedura Catch the Eye se încheie cu aceasta și în finalul dezbaterii îi dau cuvântul domnului comisar Almunia. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, distinși parlamentari. Comisia salută rezoluția urgentă cu privire la situația din Siria, mai ales uh, pentru a susține comunitățile cele mai vulnerabile din această țară. Situația din Siria continuă să fie extrem de dificilă uh, și uh, există un uh, război civil violent, fără perspective de încheiere. Comunitatea internațională a spus clar în urma discuțiilor Geneva 2 că trebuie luate măsuri, însă guvernul Assad, regimul Assad continuă să facă ce vrea alegerile care vor avea loc nu vor avea nicio credibilitate. În același timp, uh, au existat uh, forțe radicale care uh, recurg la tactici teroriste împotriva grupurilor cel mai, cele mai vulnerabile, cum s-a întâmplat recent în orașul Casab. Înaltul reprezentant Cathy Ashton a făcut un apel uh, repetat uh, la adresa um, acestora de a se retrage din uh, acele orașe. În plus, regimul se bazează pe sprijin extern care agravează situația și care împiedică găsirea unei soluții uh, bazate pe eforturile interne ale Siriei. Uh, facem uh, un apel, s-a făcut un apel la toți factorii de interes pentru a găsi o soluție, însă situația continuă să se înrăutățească. Uniunea Europeană dorește să se implice pe toate fronturile pentru a sprijini populația Siriei. Uniunea Europeană a dat dovadă de leadership în comunitatea internațională, de la sprijin umanitar um, acces uh, la ajutor umanitar și uh, există și uh, rezoluția Consiliului de Securitate a ONU 2139 pentru a oferi sprijin refugiaților, inclusiv celor palestinieni. În plus, în plus um, oferim sprijin uh, comunităților de sirieni. Vom, uh, ne vom intensifica eforturile pentru a oferi sprijin uh, refugiaților, persoanelor dislocate intern, femeilor, copiilor, minorităților, inclusiv celor de creștini așa cum a reiterat Consiliul de Afaceri Externe de luni vicepreședintele și înaltul reprezentant Ashton, într-o declarație recentă, uh, și-a exprimat uh, șocul uh, în ceea ce privește asasinatul părintelui Van der Lucht, la care mulți dintre dumneavoastră ați făcut referire. Părintele Van der Lucht a fost un om curajos care a fost alături de comunitățile din Homs. Foarte multe persoane ca și el continuă să fie răpite și să fie împiedicate să-și desfășoare activitatea securitatea în comunități, în special de grupurile teroriste uh, care aparțin de Al-Qaeda. Trebuie să condamnăm aceste încălcări ale legislației uh, privind drepturile omului și legislația privind uh, dreptul umanitar. Toate aceste crime nu vor rămâne nepedepsite. Mulțumesc. Vielen Dank, Herr Kommissar Almunia. Mulțumesc, domnule Almunia. În finalul dezbaterii au fost înaintate șapte proiecte de rezoluție. Cu această dezbatere este încheiată. Votul va avea loc uh, după ce se încheie următoarea dezbatere. Și urmează acum următorul punct de pe ordine de zi, care este rezoluția cu privire la situația din Corea de Nord. Ca de obicei, uh, încep uh, autorii și are cuvântul domnul Bielan pentru două minute.